Dragi colegi, trecem la explicațiile de vot. Începem cu raportul și dau cuvântul un minut domnului Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit raportul și reforma cadrului general Mm, pentru mai multe servicii pentru calificări mm, la, la locuri de muncă. Documentele sunt uh, folosite de uh, Uh, persoane cu nivel ridicat de uh, calificare, dar nu sunt folositoare persoanelor cu nivele mai scăzute de educație și de calificare. Trebuie ca aceste facilități să fie la dispoziția tuturor persoanelor, indiferent de situația lor socioeconomică. Toată lumea trebuie să aibă acces uh, la practica la locuri de muncă și <coughs> trebuie Trebuie să fim conștienți de cât de importantă este experiența în muncă. Aceasta poate fi dobândită uh, prin uh, aceste um, perioade de practică la locuri de muncă și aceste documente uh, vor face posibilă această practică. Colegi. Domnul Giambaschi, mulțumesc. Dragi colegi, eu am votat pentru acest raport. Vă mulțumesc, dragi colegi. Уважаема госпожо председател, гласувах подкрепа на този толкова важен доклад Европас. Deci, după cum vă spuneam, am votat pentru a sprijini acest raport atât de important, deoarece avem nevoie de o platformă online pentru a consolida resursele mm, europene în ceea ce privește competențele și calificările. Prin modernizarea acestui sistem, toți cetățenii vor putea să, uh, reuș- să folosească acest portal și resursele disponibile acolo. Deci noul instrument simplifică, face mai ușoară mobilitatea profesională în Uniunea Europeană și la negocieri prioritatea noastră a fost protecția datelor personale, vizibilitatea platformei și niște standarde înalte de accesibilitate pentru persoanele cu handicap. E important ca cetățenii noștri să aibă la dispoziție niște instrumente ușor de folosit pentru a-și folosi uh, capacitățile cât mai bine cu putință. Domnul Kelly are cuvântul acum. Am votat pentru acest raport. Salut viziunea uh, Europasului și posibilitatea de a crește transparența. Europas este in Uh, inițiativa pentru uh, cea mai bună din Europa pentru a documenta experiența și formările profesionale. Este un pas important pentru a ne asigura că folosim acest cadru în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Revizuirea Europass aduce cu sine multe avantaje care vor permite includerea competențelor non-formale și a unor uh, competențe mai noi, cum este digitalizarea. Uh, Cetățenii vor putea folosi servicii online, să-și creeze un portofoliu online. Tocmai de aceea eu am votat împotrivă. Este un raport excelent și sper că uh, va fi adoptat. Mulțumesc. Trecem la raportul uh, la masur. Domnul Zahradil, un minut, vă rog. Předsedající, já jsem tu Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, citit uh, raportul și m am amuzat. Am văzut lucruri interesante. Uh, se vorbește despre orchestra de tineret a Uniunii Europene. Nu sunt împotriva tinerilor muzicieni, dar când văd că orchestra sub patronajul președintelui Parlamentului European nu a respectat criteriile de finanțare și a făcut lobby pe lângă președintele Juncker, care a adus problema finanțării orchestrei în atenție ca fiind un organ eligibil pentru finanțare directă cu 600.000 de euro pe an, mă, da, acest lucru mă face să râd. Ia, uite, ia uitați ce lucruri bizare sunt acoperite de uh, Europa Creativă. Poate e vorba de Juncker Creativ. Am dubiu, dubii că trebuie să sprijinim aceste lucruri, de aceea am votat împotrivă. Mulțumesc, dragi colegi. Ați vorbit despre programul Europa Creativă? Da, acum e clar. Bun. Urmează acum domnul Jambaschi. Mulțumesc, dragi colegi. Eu am sprijinit acest raport. Este... El solicită crearea unui uh, for care înseamnă că printr-un statut uh, garantăm uh, anumite activități. Acest for însă a fost creat în 1976, după ce s-a schimbat politica culturală a Uniunii iar apoi s-a schimbat politica culturală europeană în 2014. Finanțarea va fi uh, posibilă numai prin Europa creativă. După o perioadă dificilă și după ce a fost greu să găsim finanțare, acum putem să asigurăm uh, continuitate și să ne asigurăm să asigurăm uh, diversitatea culturală atât de importantă în Uniunea Europeană. Domnul Kelly. Mulțumesc. Prin uh, acest raport se um, susține și Orchestra de Tineret a Uniunii Europene. E imperativ să avem uh, o soluție legală și transparentă pentru ca această orchestră să-și poată menține activitatea. E o cale minunată de a uni muzicieni de pe tot continentul. Tineri muzicieni deci au ocazii unice de a participa la festivaluri și turnee uh, europene și internaționale. E o cale bună de a le oferi uh, acces la o pregătire profesionistă. Și eu mi-aș dori ca și tinerii uh, muzicieni irlandezi să aibă uh, astfel de uh, oportunități ca cele pe care le oferă această orchestră. Deci, de ce nu de St. Patrick să cânte și pentru noi această orchestră? Da, de ce nu spune doamna McGuinness? Domnul Zahadril, un minut, aveți cuvântul. Doamna președinte, Cred că trebuie să luptăm împotriva paradisurilor fiscale, așa numitelor paradisuri fiscale, dar întrebarea este ce este un paradis fiscal? Un paradis fiscal nu poate fi o țară care a decis în mod autonom să uh, impoziteze mai puțin decât media Uniunii Europene. Concurența fiscală este un fenomen sănătos, după părerea mea, și este un motor al economiilor, un motor al creșterii în statele membre. Deci aceste încercări de a crea o bază comună de impozitare reprezintă o încălcare a suveranității statelor membre în domeniul impozitării. Acesta e doar începutul de la taxa comună de impozitare. Vom merge mai departe, vom avea o bază pentru taxele directe și pentru taxele indirecte, de aceea nu am putut sprijini această cutie a Pandorei, care, după părerea mea, este foarte periculoasă. Mulțumesc! Um, are cuvântul acum uh, domnul Anemans la următorul raport, raportul TAN. Dank u mevrouw de voorzitter. Um, de Europese Unie. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană astăzi decide asupra bazei comune de impozitare pentru societăți. În Belgia am avut uh, timp de, 10, de, de decenii o mișcare către mai multă autonomie că, uh, pentru Flandra, iar guvernul uh, belgian vrea să-i pună capăt acum, însă în urmă cu câțiva, an, cu câțiva ani um, miezul uh, mișcării de autonomie a fost tocmai, se baza tocmai pe abordarea fiscală, cu mai multă autonomie, Flandra dorea să uh, lupte pentru bunăstarea uh, cetățenilor flamanți. Încercăm să recâștigăm aceste competențe de la Belgia, însă acum uh, aceste competențe merg către Europa. Este scandalos. Trebuie găsită o altă soluție pentru problemele noastre. Sperăm că toate acestea vor trece cât se poate de repede. Mulțumesc, domnul Necov. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, eu am sprijinit, am raport acest uh, buget privind orientările pentru bugetul pe 2019, deoarece eu cred că noile priorități politice propuse de Consiliu au nevoie de o finanțare, deci pe niște crete de angajament clare. Dacă vrem să ne concentrăm pe potențialul tinerilor din Uniunea Europeană, atunci e nevoie de programe pentru aceștia. Și aceste programe trebuie să fie susținute financiar uh, de Uniunea Europeană. nu e posibil ca finanțarea ca noi la noi inițiative să se facă uh, din alte surse bugetare, deci să se reducă fondurile în altă parte. Cred că trebuie să-i uh, sprijinim pe tinerii cetățeni prin toate aceste nouă programe, însă nu în pofida programului Erasmus Plus, unul dintre cele mai reușite programe din domeniul educației. Trecem la situația din Siria, domnul Mamikin. President. The conflict is Syria. Mulțumesc, doamnă președinte. Conflictul din Siria este probabil cel mai mare dezastru cu care ne confruntăm în momentul de față. Această Rezoluția este extrem de importantă nu doar pentru Siria, ci și pentru întreaga regiune, dar și pentru Europa și pentru viitoarea situația securității în lume. Atunci când luăm decizii privind Siria împotriva uh, regimului Assad, avem un, Assad, avem un impact asupra unei regiuni fragile care va determina și siguranța noastră. De aceea am votat împotriva acestei rezoluții. Raportul, așa cum a fost el formulat, pune Uniunea Europeană, arată că Uniunea Europeană ar fi de partea problemei și nu de partea soluției. Trebuie să ne întrebăm ce rezultate concrete obținem dacă includem restricții împotriva um, oficialilor sirieni. Facem asta Poate fi aceasta considerată democ- uh, diplomație? Putem să avem o abordare inclusivă fără Rusia sau fără Iran? De aceea am votat împotriva acestei rezoluții. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu am votat în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor, așa că nu vom avea o explicație privind acest raport. Ședința se suspendă până la ora 15. Mulțumesc, dragi colegi, poftă bună!